okay, we can start? So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, putem să începem. Înțeleg că toate problemele tehnice s-au rezolvat. Sper să și rămână așa până la sfârșitul reuniunii de astăzi. Vă urez bun venit tuturor la ultima noastră reuniune de comisie dinainte de vacanța de Crăciun pe care cred că ne-o dorim cu toții cei prezenți. Trecem la punctul 1, adoptarea un ordinii de zi. Aș dori să vă întreb dacă la comunicările președintei pot să vă spun câte ceva despre regulamentul CAPSAT, um, să vă dau ultimele informații și să, de asemenea, să ne facem o idee despre opinia noastră a, a Comisiei CULT pe subiect. Dacă nu aveți comentarii despre ordinea de zi, putem să considerăm astfel că ordinea de zi este adoptată. Și trecem mai departe la punctul 2 de pe ordinea de zi, după cum ziceam, comunicările președintei. Uh, avem în interpretare pentru următoarele limbi germană, franceză, italiană, engleză, elenă, spaniolă, cehă, estonă, un, maghiară, polonă, bulgară și română. Pot să vă amintesc din nou, cum o fac mereu, că această reuniune este transmisă în direct pe internet. Trecem acum la hotărârile coordonatorilor din 22 noiembrie 2017. Hotărârile deciziilor, hotărârile um, sau deciziile coordonatorilor din 22 noiembrie 2017 au fost trimise pe mail în 24 noiembrie către toți membrii din Comisia CULT și sunt considerate ca adoptate în mod oficial pentru că până la termenul de 28 noiembrie nu au fost depuse amendamente. Acum trecem la punctul pe care doream să vi-l expun pe regulamentul CAPSAT. Permiteți-mi, vă rog, să vă informez, dacă nu sunteți deja informați, despre ultimele evoluții cu privire la raportul jurii pe propunerea de regulament uh, despre transmiterea online uh, pentru uh, operatorii de radio și televiziune și pentru programele lor, așa numitul regulament CABSAT, Jurii și-a adoptat raportul pe 22 noiembrie și, după cum știți, în conformitate cu articolul 54 din regulamentul de procedură, comisia noastră a fost uh, o comisie cu competențe partajate în acest proces, iar în conformitate cu articolul 69C din regulamentul de procedură, decizia jurii de a deschide negocieri a fost contestată de către unele grupuri după um, transmiterea la mini-plenara de săptămâna trecută a deciziei în 29-30 noiembrie. Și de aceea despre această hotărâre se va discuta și se va vota uh, mai degrabă la reuniunea plenară din 12 decembrie. Dacă Parlamentul respinge mandatul pentru jurii de a începe negocierile interinstituționale, atunci propunerea de a avea un uh, act uh, Uh, legislativ uh, și un raport pe um, ordinea de zi a plenarei din ianuarie va fi posibil și deci se va ajunge în primă lectură. În acest caz însă amendamentele pot fi înaintate până în 10 ianuarie 2018 la ora 12. Apoi aș dori de asemenea să vă spun și că următoarea reuniune a noastră va avea loc pe 23 și 22 ianuarie 2018 de abia. Deci, eu ca președinte aș dori și vreau să subliniez că acesta este singurul meu scop aici. Uh, doresc, deci, să mă asigur că drepturile comisiei noastre, care sunt uh, conforme cu articolul 54, uh, ca acestea să fie, deci, păstrate și protejate, pentru că altfel nu am fi luptat pentru acest articol 54. S-a comparat uh, raportul jurii cu avizul cult și, din păcate, am putut să constatăm că raportul jurii nu corespunde cu avizul pe care l-am dat noi și pe care l-am aprobat aici cu majoritate. Având în vedere situația, avem acum trei posibilități din cauza calendarului și aș vrea să vă spun care sunt posibilitățile noastre. Am putea, în primul rând, să avem un, o decizie previzională astăzi pentru cazul în care Cererea de respingere a mandatului de negocieri se va bucura de o majoritate în plenară. Iar apoi, amendamentele, așa cum uh, ați văzut și dumneavoastră, din ce vi s-a transmit, uh, sunt amendamentele 1, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23 și 25 din uh, avizul pe care l-am stabilit noi, pe care l-am votat noi, să fie trimis înapoi la plenară pentru uh, ca să se ia poziție. Acestea sunt amendamentele din partea secretariatului cult, pentru că acestea sunt amendamentele care nu au fost considerate în raportul jurii. În, deci, acestea sunt uh, amendamentele care practic nu au ținut cont de competența partajată care ni se acordă prin articolul 54 din regulamentul de procedură. Aceasta a fost prima variantă. A doua variantă este să așteptăm hotărârea despre negocieri, despre acordarea mandatului de negociere și atunci nu decidem nimic, decidem nimic astăzi, nici măcar o decizie de siguranță, ci uh, atunci va trebui să convocăm o reuniune excepțională a comisiei noastre înainte de 10 ianuarie, pentru ca să fie înainte de plenara de la Strasburg, unde să decidem ce facem cu nerespectarea competențelor acordate de articolul 54. Și al treilea caz este să nu facem nimic și să ne supunem la ceea ce a hotărât Comisia Jurii, dar dacă facem așa, atunci cred că am pierdut, practic, uh, competența partajată pe care uh, o aveam în acest punct. Eu aș fi pentru prima variantă, știți că eu uh, nu eram de acord atunci când am luat decizia cu decizia luată în majoritate. Eu sunt pentru prima variantă, însă eu cred că trebuie să protejăm drepturile Comisiei Cult fără să existe un prejudiciu asupra conținutului eh, faptelor pe care le discutăm. Vreau să vă mai subliniez încă o dată că nu este vorba aici de a relansa eh, aici o procedură controversată, nici nu e vorba de preferințe individuale ale unor deputați sau ale raportoarei, adică ale mele, ci este vorba numai de faptul că ceea ce noi ne-am noi am lucrat Poziția cult pe care am decis-o democratic și care nu a fost deloc ușor de obținut aici în comisia noastră să poată să urmeze procedura legislativă și să poată să uh, și reprezinte poziția noastră. Deci e vorba până la urmă de apărarea poziției comisiei pe care noi am hotărât-o împreună. Vreau să știu dacă sunteți de acord de principiu pentru cazul în care plenara pe 12 decembrie uh, va uh, respinge decizia jurii de a începe negocierile. Dacă se confirmă mandatul, atunci bineînțeles că lucrurile acestea sunt caduce și uh, vor iniția, uh, vor începe negocierile interinstituționale așa cum e prevăzut, dar întrebarea este cum procedăm acum în această situație. După părerea mea, e vorba de păstrarea și protejarea drepturilor Comisiei pentru Cultură, avem competență partajată pe toate aceste puncte și deci aceste puncte care au fost uh, decise de către noi și analiza secretariatului este clară, nu au fost considerate punctele pe care le-am înaintat. Avem așadar această posibilitate, astfel încât mandatul de negociere, dacă va fi respins, ceea ce nu știm încă, să poată să ne permită totuși ca aceste amendamente pe care vi le-am numit înainte să mai fie considerate și să mai fie aduse încă o dată către plenară pentru ca să se protejeze competența Comisiei pentru Cultură. Cam atât din partea mea. Zabine Ferhaen are cuvântul. Mulțumesc! Eu sunt mai degrabă pentru varianta 2, pentru că, în primul rând, nu s-a hotărât încă dacă va avea loc un vot despre conținuturile acestui raport. Eu aș fi mai degrabă dispusă să ne întâlnim uh, într-o reuniune extraordinară a Comisiei Cult înainte de 10 ianuarie, pentru că eu aș dori să discut și cu membrii din grupul meu care atunci au înaintat amendamente, înainte să vedem uh, care este forma în care vrem să continuăm. Nu cred că numai amendamentele Comisiei de Cultură sunt cele care vor trebui să fie votate și grupurile pot să înainteze amendamente și mi se pare foarte bine să putem să ne coordonăm înainte decât să luăm acum decizii, să zicem, uh, de rezervă pe care până la urmă nu putem încă să le încadrăm bine, fiind dat că nu știm care este situația care va urma. Eu sunt pentru varianta 2 deci, dacă într-adevăr la începutul lui ianuarie este cazul, să convocăm o reuniune la începutul lunii pentru ca să putem să decidem ce să facem. Da, trebuie însă să știți că am verificat că, de fapt, prima săptămână în care lucrăm aici este o săptămână de grup. Deci nu avem decât lunea. Da, așa cum se întâmplă și azi. Știu, eu vă atrag atenția pentru că din experiență știu că prima pauză, după, prima zi după pauza de vară, spune președinta, dar după pauza de iarnă, că ar fi mai bine să fie de vară, că ar fi mai cald afară, spune doamna președinte, întotdeauna nu e nimeni aici. Da, eu știu, eu nu contează, eu nu voi fi pentru că trebuie să fiu la Hamburg. Marți atunci. Marți nu putem pentru că marți este prevăzută reuniune de grup. Nu avem slot, nu avem capacități de interpretare, dacă am înțeles corect. Uh, pentru marți. Nu avem nici săli, pentru că acelea sunt uh, zilele care sunt prevăzute pentru reuniunile de grup politic. Am putea să ne întâlnim joi, dar joi nu este bine pentru că e prea târziu, e după 10. Și o amânare, spune doamna Ferhaien, a termenului de amendamente sau a întregului proceduri cu o lună? Președinta, ne-am gândit și la acest lucru, dar ni s-a răspuns că Comisia de Cultură poate să facă o reuniune extraordinară și dacă reuniunea extraordinară nu poate fi organizată, treaba voastră oricum nu se amână termenul. Doamna Verhain, fără microfon. Eu aș dori să vedem care sunt amendamentele pe care putem să le susținem noi, comisia noastră. Eu aș dori să mă consult și cu ceilalți colegi și cu ceilalți coordonatori întâi. Președinte, Silvia, vă rog. Capisco la proposta... Înțeleg uh, propunerea din partea doamnei președinte și e foarte bine că ne-a expus cele trei posibilități. Dintr-o serie de motive, așa cum ți-am spus și ție, Petra, eu cred că cel mai bine ar fi ca noi să așteptăm votul din plenară cu privire la acest mandat. Știm foarte bine care a fost situația în toate grupurile și uh, știm care a fost uh, situația și în cadrul propunerii uh, generale care s-a discutat în Comisia pentru Cultură. Pentru unii a fost un punct avansat, pentru alții a fost în, considera, în continuare un punct la care se dorea să ajungă. Eu cred că în lumina următoarelor evoluții politice și în lumina ceea ce se va întâmpla în alte comisii uh, și în lumina pozițiilor din Consiliu, cred că va trebui să acționăm abia după ce le aflăm. Au fost colegi uh, care s-au referit la anticiparea unor amendamente în numele Comisiei de Cultură. Deci, eu um, aș opta pentru cea de-a doua propunere Apoi vom vedea ce se mai întâmplă atât în grupul nostru, cât și uh, în alte grupuri. Și în funcție de asta, cred că trebuie să extindem dezbaterea și să implicăm și pe ceilalți, pentru că știi că mai ales în acest grup sunt sensibilități foarte mari cu privire la acest punct. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că plec de la premiza că trebuie să facem așa, am mai exista posibilitatea ca săptămâna viitoare, joi, la Strasbourg să organizăm reuniunea, dacă știm cum a mers votul. Vă spun, problema mea este că dacă pe 8 ianuarie avem o reuniune a Comisiei de Cultură, vom avea, în cel mai bun caz, două persoane aici, noi două, probabil, și nu vom avea quorum. Deci, pentru mine e destul de îngrijorător așa ceva. Doamna Ferhaien, dar poate Poate am putea să Iertați-mă că am luat cuvântul fără să ridic mâna, dar am putea eventual să, după votul de la Strasburg, să ne întâlnim, într-adevăr, pentru că atunci avem timp și să vorbim cu colegii între timp, colegii din comisie și să facem o reuniune pregătitoare la Strasburg pentru ca să putem să mai schimbăm uh, opinii pe subiect, pentru că eu cred că ar fi un compromis bun să încercăm joi dimineață să mai introducem ceva. Știu că sunt și alte comisii care fac același lucru. Dacă nu, facem o reuniune extinsă a coordonatorilor unde fiecare uh, are voie să participe și chiar dacă nu este formal, avem același rezultat. Președinta, bine, eu cred că totuși trebuie să luăm o decizie formală într-un cadru formal și dacă decidem care sunt amendamentele care trebuie reintroduse, trebuie să se întâmple tot formal. Bine, haideți să încercăm atunci să obținem un, uh, un loc uh, la Strasbourg joi. Nu este neapărat nevoie de foarte mult timp, pentru că nu e mult de discutat. E vorba doar de răspunsul la întrebarea care sunt amendamentele uh, de la comisia noastră care nu au fost considerate în uh, decizia jurii, care dintre ele, mai precis, trebuie să fie reintroduse. Poate că toată lumea poate între timp să se mai uh, uite la mm, care e situația. Secretariatul a făcut o analiză corespunzătoare pe care ați primit-o cu, ați primit-o cu toții și um, putem astfel să pregătim lucrurile pentru ca joi, într-o ședință destul de scurtă, să ajungem la un rezultat care să ne satisfacă din acest punct de vedere. Bine, foarte bine, atunci așa o să facem și să așteptăm hotărârea plenarei mai întâi. Cred că, dacă nu mă șel, se votează marți. Bine, atunci putem să trecem mai departe pe ordinea de zi și ajungem la voturi. Acum o să votăm în această după-amiază despre propunerea de aviz, proiectul de aviz pe următorul CFM, pregătirea poziției Parlamentului despre CFM după 2020. Raportoare a fost Helga Trüppel, care astăzi își cere scuze că nu poate să fie prezentă. Am avut 40, uh, 64 uh, de amendamente. Comisia competentă de fond este, așa cum este de obicei, cazul Comisia pentru bugete. Fiind dat că raportoarea nu este aici, putem să trecem direct la vot și aș începe cu compromisul 1. Pentru. Trebuie să se încălzească toată lumea. Văd împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. În două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să-l verificăm. Vă rog, nu e foarte clar. Cred că e respins, dar s-a deschis votul. Then... Nu funcționează. Încercați alta atunci. Da müsste ein grünes Lämpchen jetzt leuchten. Ar trebui să aveți o luminiță verde. It's okay? No. 20 then, uh, then we count... Bine, atunci haideți să numărăm votul dumneavoastră separat. <laughs> Ok, Die Abstimmung ist geschlossen. S-a votul. A fost clar. 10 da, 5 nu, invers. 10 nu, 5 da și se respinge. Trecem la compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, dar nu e foarte clar. Oricum, compromisul 4. S-a deschis votul ca să verificăm. Se închide votul. 14 da, una împotrivă. Cam uh, ciudat că n-am văzut. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 30... Îmi cer scuze. 35 mai e pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. No, 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar haideți să verificăm. 41 se verifică. Se închide. 8 uh, pentru, 7 împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă,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 S-a închis votul. Ați avut dreptate, 7 la 8 și se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum trecem la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis cu 14 voturi pentru și una împotrivă, cu mare majoritate se adoptă. Felicitări raportoarei! Zabine, te rog. Dacă mă ridic acum, să știți, la un moment dat este pentru că la INCO se votează și e foarte strâns și deci trebuie să mergem să votăm acolo pentru că e foarte important să nu credeți că arată dezinteres pentru subiect. Da, să știți că nu numai la IMCO, oricum voturile de luni par să fie foarte dificile și foarte strânse. Da, într-adevăr. Și aceasta și dacă vreți să mai ne mai și întâlnim după pauza de vară, să, de, de iarnă, să vedeți atunci. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 4. Este vorba de prezentarea monitorului educației și formării de către comisie. Avem aici, deci, prezentarea raportului pe monitorul educației și formării 2017. Acest monitor, care se publică în fiecare an, este una din cele mai importante uh, Uh, publicații ale Comisiei anuale în domeniul educației și formării care se, ofer, se referă la șase obiective care sunt considerate obiective cantitative esențiale pentru statele membre în domeniul educației. Dacă trebuie să plecați, vă rugăm foarte mult să nu plecați cu zgomot. Așadar, cele cinci obiective centrale ale Uniunii sunt reducerea uh, numărului sau ponderii tinerilor care abandonează studiile la sub 10%, creșterea la uh, uh numărului de uh, persoane cu 30 până la 30, de la 30 la 34 de ani cu studii, participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari la 95%, reducerea rezultatelor slabe la citire, matematică, științe la sub 15%, și uh, o atingere a unei rate de uh, ocupare de 20% plus la absolvenții, la tinerii absolvenți și o uh, participă pare sau o rată de inserție mai bună de, în ceea ce privește procesele educaționale pentru adulți. Astăzi este Denis Colley la noi și domnul Pakulski care sunt la DGEAC și sunt cei care ne vor vorbi despre rezultatele acestui monitor și se ocupă de subiect în general, după care, după această prezentare, vom avea posibilitatea să le punem întrebări și să facem comentarii din partea membrilor com- comisiei noastre. Domnului Cali și domnul Paculski, aveți cuvântul pentru 15 minute în total, deci puteți să vă împărțiți dumneavoastră cum doriți. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much, uh, <clears throat> Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aceasta este cea de-a șasea ediție a monitorului educație și formare. Știți că are două volume, odată evaluarea performanței sistemului educațional în toată Uniunea Europeană și volumul 2, 30 de capitole, pe care vi-l va prezenta colegul meu, Denis. Monitorul uh, a fost uh, prezentat uh, de comisarul Navracici pe 9 noiembrie corpului mediatic de la Bruxelles. Ca de obicei, această publicație are o structură prestabilită. În primul rând, revizuim performanța statelor membre în raport cu șase criterii principale Analizăm evoluțiile din domeniul educației și, de asemenea, analizăm și cheltuielile pentru educație făcute de statele membre respective. Fiecare ediție are și câteva specificități. Anul acesta ne-am concentrat pe inegalitate, un subiect foarte important, mai ales în situația actuală din Europa. Această ediție este însoțită de câteva noi instrumente electronice, noi produse electronice. Pentru prima oară avem și o versiune electronică a monitorului care vă permite lectura pe Kindle, accesul rapid la informații. De asemenea, mai există un set de bune practici, câteva hărți interactive. A fost uh, un efort uh, foarte bine țintit din partea noastră pentru a face această publicație mai ușor de folosit și de citit. Principalele mesaje din această ediție. Dați-mi voie să vă spun că, în ceea ce privește obiectivele generale, Uniunea Europeană a făcut progrese majore. Ne-am atins obiectivele în ceea ce privește femeile, educația terțiară și abandonul timpuriu. Situația s-a îmbunătățit, însă rămân în continuare disparități atât între țări cât și în interiorul țărilor respective. Rezultatele uh, privind uh, PISA au fost dezamăgitoare. Știți uh, că PISA se bazează pe performanța copiilor de 15 ani în trei domenii principale. Contrar așteptărilor generale, rezultatele nu au fost foarte bune, cu excepția a două țări. Am observat chiar o înrăutățire a performanței statelor membre, în special în ceea ce privește domeniul științelor. Acolo s-a înregistrat o scădere de la 16% foarte semnificativă. În ceea ce privește investițiile, investițiile au căpătat o oarecare stabilitate acum, a existat o recuperare după politica de austeritate, acum observăm o oarecare creștere care este foarte importantă pentru noi. E clar că inegalitatea e în continuare prezentă în sistem în sistemul educațional din Europa. S-au dezvoltat cu toate acestea mecanisme um, care asigură un caracter mai inclusiv, însă rămân în continuare foarte multe provocări. Impactul inegalității asupra perspectivelor de angajare. E foarte clar că există o strânsă legătură între cele două. Elevii care abandonează școala um, în timpul gimnaziului, de exemplu, sunt, au șanse mai mari să ajungă șomeri. 44% uh, din cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani lucrau în 2016. Și dacă ne uităm la toate categoriile de vârstă, observăm că 16,16% erau uh, șomeri dintre cei care au, au numai o educație de bază, iar uh, în rândul celor care au atins și uh, nivelul de educație superioară, procentul era mult mai mic. Există și riscul de excluziune socială și riscul de sărăcie. Aș vrea să um, vă atrag atenția asupra acestor diferențe în ceea ce privește inegalitatea. Am observat că aceasta se manifestă sub diferite forme. Acestea diferă și de la o țară la alta. Sunt uh, mai relevante, de exemplu, pentru o țară decât pentru cealaltă. În ceea ce privește migrația, aceasta are un impact semnificativ. Am observat uh, că, în ceea ce privește PISA, avem o discrepanță de 22,5 puncte procentuale între performanța migranților de primă sau a doua generație și performanța nativilor. Așa cum am spus mai devreme, există o legătură foarte strânsă cu contextul socioeconomic. Acesta rămâne determinant pentru performanța elevilor. Un alt factor determinant este nivelul de educație al părinților. Am luat în calcul și uh, discrepanțele de gen. Femeile din Europa se bucură de o educație mai bună, dar uh, nu au suficiente oportunități în domeniul educațional. Pe acest slide puteți uh, vedea nivelurile agregate pentru toată Europa în ceea ce privește discrepanțele de gen în educație. E vorba de aproximativ 10% în ceea ce privește angajabilitatea, în ceea ce privește educația și aproximativ 10% în ceea ce privește ocuparea. Există o distinție între diferitele țări și între grupurile sociale cu un uh, context socioeconomic um, problematic. Aici se vede foarte bine diferența de cei care provin dintr-un background mult mai bun. În ceea ce privește migranții, aici e foarte clară situația când vine vorba de cei cu rezultate slabe discrepanțele din nou sunt foarte evidente între uh, migranți și uh, nativi. Am pregătit și câteva broșuri uh, pentru că nu voi trece prin toate aceste benchmark-uri. Aș vrea să mă mai refer la investițiile în educație. În Europa, media este de aproximativ 5% din PIB, însă în continuare rămân discrepanțe majore între statele membre și aș vrea să vă trimit aici la informațiile detaliate pe care le oferim în aceste broșuri. Pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, îi voi da cuvântul colegului meu ca să prezinte al doilea volum din această publicație. Mulțumesc, doamne președinte, pentru această oportunitate. Am văzut uh, că colegii dumneavoastră au primit deja copii ale acestui raport, văd că și dumneavoastră aveți două copii. Copia mai subțire este 1 și uh, cea de-a doua mai groasă cuprinde 25 de rapoarte diferite din partea statelor membre care intră în detalii cu privire la aspectele pe care le-a menționat Ian. Anul acesta ne-am concentrat pe inegalitate. Se poate vedea că aceasta rămâne în continuare la nivelul tuturor celor 28 de state membre, chiar și în cele mai bune sisteme educaționale. Nu ne-am uitat numai la informațiile, la datele statistice, ne-am uitat și la măsurile de politică, în special în partea a doua, și am observat că toate statele membre încearcă să rezolve această problemă a inegalității. Dar, desigur, începem de la puncte de plecare diferite și abordările sunt diferite. Cred că această publicație este una foarte utilă. Desigur, fiecare se va uita la țara pe care o cunoaște cel mai bine când va citi volumul 2 și cred că așa ar trebui să și faceți. Dar ar fi bine să vă uitați și la analiza comparativă dintre țări sau dintre regiuni și uh, datele statistice privind dezvoltarea economică. Cred că toate acestea sunt foarte informative și foarte utile. Aș vrea să mă refer și la câteva dintre aspectele menționate de Ian. Statele membre care au avut rezultate foarte bune în PISA. Știm că Finlanda se descurcă foarte bine deja de ani de, bine, eh, de, ani de zile, Estonia la fel, mai recent s-au remarcat și Irlanda, Slovenia și Polonia. Statele care au rezultate foarte bune în ceea ce privește calitatea educației și excelența rezultatelor sunt, în general, țările în care discrepanțele sunt mai mici. se pare că uh, rezultatele sunt foarte concludente în acest sens. Și cred că putem ajunge la aceeași concluzie și când ne uităm la statele cu rezultatele cele mai proaste. De obicei, uh, acestea sunt statele care, în care se, există cele mai mari discrepanțe socioeconomice. Ian deja a spus care au fost uh, criteriile pe care le-am folosit și aș vrea să mai adaug și eu câteva lucruri. Avem uh, niște discrepanțe majore în ceea ce privește băieții și fetele, atât când vine vorba de participare la cursuri, cât și uh, în ceea ce privește rezultatele lor la PISA. Mai sunt uh, și alți factori care nu se regăsesc uh, neapărat peste tot în Europa, dar se regăsesc în anumite state membre. Diferența dintre școlile din zona rurală și școlile din zona urbană. Școlile din zona rurală au rezultate foarte scăzute. Ambele părți sunt structurate în același mod. Practic trecem prin diferite domenii educaționale și tragem niște concluzii. Ne concentrăm uh, pe uh, educația de bază, apoi trecem la învățământul vocațional și tehnic și apoi la uh, educația terțiară. Ian s-a referit și la fonduri. Este adevărat fondurile au atins nivelurile dinainte de criză în două treimi din țări. Lucru foarte bun. E foarte bine să ne concentrăm și pe faptul că într-o treime din statele membre, fondurile pentru educație însă nu au atins nivelurile dinaintea crizei din 2008. Analiza făcută la nivelul statelor membre cred că arată, sublinează foarte bine concluziile noastre. Ne-am concentrat foarte mult și pe învățământul vocațional și tehnic, pentru care am colaborat foarte strâns cu colegii de la DG Emplum. Învățământul vocațional și tehnic este un factor uh, extrem de important și uh, o parte esențială din uh, educația tinerilor europeni. Se pare că um, începe să câștige tot mai multă popularitate. Crește numărul celor care aleg acest tip de educație. De asemenea, observăm că rezultatele scăzute se concentrează totuși în acest domeniu. Deocamdată nu putem răspunde la această întrebare, dar putem adresa întrebarea ce se întâmplă în acest domeniu. Educația, învățământul vocațional și tehnic practic um, concentrează uh, elevii cu probleme uh, sau um, nu pune accent pe rezultate pentru că se concentrează pe uh, competențele de bază. Deocamdată nu știm răspunsul la această întrebare, însă trebuie să ne concentrăm mai mult pe acest domeniu. Cred că nu e cazul uh, să mai prelungesc intervenția. Aș vrea să vă invit pe toți să consultați această publicație care are foarte multe informații utile, sunt foarte multe tabele de sinteză acolo care dau informații cu privire la performanță și la aceste benchmark-uri. Desigur, toată lumea se va concentra pe țara din care provine, dar sunt foarte multe aspecte demne de luat în calcul. Știu că dumneavoastră v-ați concentrat pe educația civică Um, avem câteva exemple foarte bune în acest sens din Portugalia și din Suedia și cred că sunt foarte utile pentru um, dezbaterile următoare. Cred că mă voi opri aici, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să intervin. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für die uh, Darstellung. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare a raportului, care cred că ne arată odată în plus ceea ce înțeleseserăm cu toții și anume că educația, mai ales educația bună de la cea mai fragedă vârstă și până la nivelul învățământului uh, superior sau uh, învățământul de-a lungul întregii vieți, este cheia pentru o viață mai bună. O viață în care femeile și bărbații pot să se implice cu adevărat în societate, Cred de aceea că acest raport ne aduce informații extrem de interesante uh, pentru viitorul nostru. Și cred că un raport despre viitorul educației în Uniunea Europeană a existat deja. Doamna Olvasca a fost raportor pentru acest dosar. Ea ne-a vorbit despre diferențele dintre fete și băieți, cu rezultatele excelente înregistrate de fete în uh, Uh, anumite tipuri de, de studii sau de formări, dar apoi s-a înregistrat un, uh, un regres, un recul în ceea ce privește angajarea pe piața forței de muncă. Prin urmare, încă mai avem foarte multe de făcut în domeniul formării și această chestiune ne interesează în continuare. Nu pot decât să repet acest lucru. Am făcut deja o pledoarie în acest sens. Cred sincer că uh, trebuie încă să facem multe lucruri. Nu putem să ne limităm la niște diplome de final de studii în învățământul superior. Cred că trebuie, de fapt, să propunem formări profesionalizante uh, învățământ teoretic, învățământ practic sau cu elemente practice, dar uh, astfel de tipuri de învățământ ar fi utile și importante pentru societatea noastră, la fel de importante, poate chiar mai importante decât o diplomă care să uh, demonstreze că ai făcut anumite uh, studii și astfel de diplome trebuie să obțină o anumită importanță. Nu trebuie um, să uităm că în societate există multe schimbări de paradigmă școlară. Există uh, ca și arhitecții care ne desenează, ne construiesc uh, casele, există posibilități de a construi alte paradigme ale învățământului. Acest studiu ne arată foarte clar că trebuie să facem investiții suplimentare în învățământ și este interesant să vedem că investiția în învățământ, în ciuda crizei, Uh, poate să fie utilă. Din păcate, nu suntem foarte mulți în sală, foarte mulți colegi, nu știu dacă ați auzit când au spus, au trebuit să meargă la alte comisii pentru că sunt voturi și au nevoie de voturile lor. Dar mai sunt câțiva colegi care au rămas aici și mai întâi dorește să ia cuvântul domnul Zdroievski. Vă rog, domnule Zdroievski. 22 minute. Przede wszystkim chciałem podziękować za te wyniki mulțumesc. Teriau. Natomiast... Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Nu se întâmplă foarte des să, să primim uh, date atât de complete în uh, această comisie. Aș fi avut mai multe întrebări pentru dumneavoastră dacă aș fi primit materialele mai devreme, însă mă voi concentra pe câteva întrebări pe care le-am primit din partea um, unui coleg. În primul rând, observăm că de multe ori nu există suficientă suficiente oportunități educaționale pentru cei uh, tineri care nu pot face distinția între lumea reală și lumea virtuală, între ceea ce este adevărat și ce nu. Uh, poate că și un, unii adulți se confruntă cu această problemă, însă mă întreb dacă acest aspect specific uh, este abordat în educație. Se face ceva în acest sens pentru a-i pregăti pe tineri să facă distincția între informații adevărate și propagandă, între lumea virtuală și lumea reală. Un alt lucru la care aș vrea să mă refer are legătură cu audierea pe care o vom organiza joi excluderea indivizilor de la cultură din lipsa de educație. Știm că acest lucru are un impact în special asupra imigranților și asupra categoriilor vulnerabile de persoane. Mă întreb însă în ce măsură unele persoane pierd oportunități culturale din cauza că nu au suficient acces la educație. Mulțumesc. Fiind dat că nu mai văd nicio persoană care dorește să ia cuvântul, aveți dumneavoastră cuvântul, vă rog. the first issue indeed extremely Mulțumesc. Într-adevăr, primul aspect uh, menționat uh, este urgent și foarte relevant pentru întreaga comunitate internațională, nu numai pentru Europa. Există mai multe instrumente, fie deja finalizate, fie în curs de discuție la nivelul statelor membre. Împreună cu Comisia, statele membre au participat uh, la un sondaj recent um, în care se analiza nivelul uh, de aptitudini civice în rândul tinerilor. Acesta s-a concentrat uh, și pe abilitatea respondenților de a funcționa în acest mediu electronic foarte complicat modul uh, lor de a interacționa cu diversi stimuli, uh, de a face distinția între informațiile reale și uh, cele false. Rezultatele acestui sondaj sunt disponibile și le vom utiliza în redactarea următorului raport. Mai mult de atât, ca parte a discuțiilor pentru următoarea rundă PISA, și aici mă refer la PISA 2021 și 2024, partenerii noștri din OCDE analizează ceea ce numesc ei competențele globale și măsuri adecvate pentru tineri, pentru a le permite acestora să opereze, să funcționeze într-un mediu în care um, informațiile sunt tot mai volatile și ceea ce consideram a fi adevărat uh, acum uh, nu mai este la fel de sigur uh, și toate instrumentele digitale au tendința de a face această graniță dintre adevărat și fals și mai greu de identificat. Deocamdată nu pot să vă dau date cu privire la performanța diferitelor state membre în acest domeniu și pe noi ne surprind aceste evoluții ca pe întreaga comunitate internațională, dar subiectul este prioritar pe agenda noastră. În ceea ce privește excluderea din punct de vedere cultural, Subiectul este extrem de important și, așa cum ați spus și dumneavoastră, acest aspect um, a apărut de foarte multe ori în discuțiile privind integrarea migranților. Comisia a pregătit o comunicare cu privire la integrarea migranților în uh, paralel cu consolidarea identității europene. În ceea ce privește datele eu nu am cunoștință deocamdată de date empirice care ar putea să uh, ne ajute în acest sens. Vă rog, aș vrea să completez cele spuse de Ian cu privire la a doua întrebare. Cred că ar fi foarte utile astfel de date cu privire la excluderea de la cultură. Nici eu nu le am deocamdată, dar aș vrea doar să adaug câteva la cele spuse de colegul meu. Dacă vă uitați la uh, Uh, partea legată de Belgia din acest raport, observați că în Flandra sunt câteva practici educaționale noi uh, care au scopul de a dezvolta gândirea critică a tinerilor în legătură cu internetul și același lucru se întâmplă și în Portugalia și în Spania. Dacă vă uitați la această parte din raport, uh, puteți um, practic să găsiți un punct de plecare în analiza uh, dumneavoastră ulterioară. Cam asta, în sensul ăsta, ar putea să vă ajute parte din raport. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Atunci, probabil că ar fi o idee bună să punem problema competențelor mass media, competențelor digitale și să vedem în ce măsură în aceste două domenii statele membre chiar uh, pun accentul în formarea profesională pe aceste puncte, dacă sunt introduse punctele acestea în programele școlare și dacă după aceea au impact asupra um, dezvoltării carierei fiecăruia și evoluției. Poate ar fi interesant de studiat subiectul și poate din partea noastră puteți pleca cu această idee că ar fi bine să primim și date statistice cât mai multe pentru ca să vedem cum, ce impact are aceasta pe uh, formarea profesională. Pentru că avem aici un raport în care vorbim despre accesul la cultură, accesul la piața muncii și bariere. Deci se discută și despre formarea și educația culturală, în ce măsură statele membre încep deja din formarea școlară să pun accentul pe, pe acest subiect și uh, cât de intens uh, chiar o fac, concret. Și aceasta apoi pune problema unei identități europene, dar și în categoria soft skills trebuie să fie reținută pentru ca să facă parte din uh, formarea profesională viitoare zic eu. Am uh, putea să studiem aceste două puncte și poate dumneavoastră puteți să le preluați în monitorul dumneavoastră pe viitor. Good, Foarte bine, nu mai dorește nimeni acum să pună întrebări, deci mulțumim foarte mult celor doi experți. Vă mulțumim pentru că ați fost aici și ne-ați prezentat monitorul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați muncit cu adevărat uh, pentru realizarea acestui monitor foarte util. Eu zic că avem aici uh, informații foarte utile pentru munca ulterioară. E foarte bine să nu ne uităm numai la țara noastră, ci să încercăm să vedem care e situația și în celelalte țări pentru a constata care sunt cele mai bune practici acolo și poate pentru ca să preluăm ce e bine într-un stat membru și să-l transpunem pe altul. Eu zic că așa putem și noi să transmitem impulsuri statelor membre în momentul în care vom transmite raportul nostru despre viitorul educației în Uniunea Europeană, dar și despre barierele structurale în uh, calea culturii. Deci eu zic că lucrurile sunt legate, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și vă așteptăm și altă dată. Dacă doriți să preluați acest sfat, ne-am bucurat foarte mult să mergeți să îl puneți în aplicare. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you. And sorry for the... <laughs> So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir nun zum nächsten. Dragi colegi, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea proiectului de aviz descărcarea 2016, bugetul general al UE, Comisia și uh, Centrul de Traduceri pentru um, Uniunea Europeană. Raportor este domnul Zdroievski și termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 decembrie la ora 16 și vom vota la comisia noastră pe 23 ianuarie. Nu, pe 8 nu, îmi cer scuze, pe 8 decembrie este termenul de depunere a amendamentelor, spune doamna președinte, pe 23 ianuarie votul la cult și votul în Comisia Competentă de Fond la cont va avea loc în martie 2018. Iar acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Zdroievski pentru ca să ne introducă în proiectul său de aviz. Aveți cuvântul, domnule Zdroievski. Mulțumesc. Za tą korektę, bo 8 grudnia to bardzo krótki czas, to jest Mulțumesc uh, foarte mult că ați corectat data pentru trimiterea amendamentelor. Vă readuc aminte că 8 decembrie este săptămâna aceasta. Sugestiile noastre vor avea um, un impact considerabil asupra viitorului buget, așa că e foarte bine să um, finalizăm aceste amendamente pentru că vor avea o greutate mare în uh, viitorul proiect de buget noi putem uh, fi într-o oarecare măsură mulțumiți, dar spun doar într-o oarecare măsură, pentru că fondurile pentru programe foarte populare precum uh, Creative Europe sau Europe for Citizens nu um, au nivelul corespunzător. Au fost subestimate și subutilizate 11%, respectiv 16%, pe noi uh, nu ne mulțumesc, pentru că majoritatea proiectelor ar trebui să beneficieze de această finanțare. Un alt aspect important pentru noi este să reducem diferența dintre angajamente și plăți. În 2016 această diferență s-a diminuat, nu a dispărut complet, însă totuși s-a redus. De asemenea, ar trebui să ne referim și la Erasmus+. Plus. Pentru noi este un program prioritar care are rezultate foarte bune. Conform previziunilor, până în 2020 vor fi participat 4 milioane de tineri la acest program. Vă mulțumesc pentru ajutor până acum și pentru viitoarele sugestii. Morgano, bitte. Luigi Morgano are cuvântul, este singurul care e în sală ca raportor. La giornata quella che è Mulțumesc. Așa se desfășoară ziua de astăzi, așa că nu avem ce să facem. Mă, mă voi adresa direct domnului Stroievski. În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru acest proiect de aviz pe care mi l-a prezentat. Mi se pare că acest proiect cuprinde foarte multe puncte de vedere pe care le putem împărtăși pragurile principale ale bugetului pentru 2016. Sunt de acord uh, cu domnul Stroievski. Este foarte important să indicăm nevoile comisiei noastre pentru viitorul imediat. Așa că mă voi limita la șase aspecte principale. 1. În raportul Curții de Conturi, se vorbește despre niște erori relevante pentru anumite rubrici. Um, și competențele Comisiei Cult nu sunt um, menționate în mod explicit. Asta înseamnă că, din punct de vedere contabil, um, efortul Comisiei Europene nu este precis. În ceea ce privește descărcarea de gestiune, nu ne interesează numai aspectele contabile, pentru că această descărcare de gestiune reprezintă un aspect important al mandatului nostru de deputați europeni. Până la urmă, este o formă de control democratic asupra punerii în aplicare a politicilor europene în statele membre. Este datoria noastră ca pe baza auditului Curții de Conturi să verificăm dacă fondurile contribuabililor și au atins obiectivele politice pentru care au fost alocate. Din acest punct de vedere, aș vrea să subliniez următorul aspect. Ratele semnificative de eroare s-au regăsit ca în anii precedenți în anumite sectoare specifice, acolo unde Punerea în aplicare a politicilor implică împărțirea cheltuielilor între comisie și statele membre. Ar trebui să centralizăm cel puțin o parte din uh, finanțările prevăzute pentru tineret și Erasmus+. Plus. De asemenea, ar trebui să ne asigurăm că părțile interesate sunt implicate într-o subcomisie pentru acest program. Toate acestea sunt parte dintr-o poziție a Parlamentului uh, adoptată în mai multe um, rapoarte. Și dacă nu spunem și noi acest lucru, cred că pierdem ocazia. Așa cum bine a spus raportorul, Ratele scăzute de succes ale programelor Europa Creativă și Europa Cetățenilor indică foarte clar și foarte util pentru următorul cadru financiar multianual necesitatea um, creșterii finanțării pentru aceste programe. În ceea ce privește mediul audiovizual, audiovizual uh, și cultura, Știm că mecanismul de garantare pentru cultură a fost lansat numai în 2016 și Europa pentru cetățeni este un program care a ajuns la maturitate numai în al treilea an de la punerea sa în aplicare. Și aici mă întreb și aș vrea să întreb și Comisia Europeană dacă e necesar așa cum se întâmplă de foarte multe ori, să reinventăm roata cu aceste programe în următorul CFM. Oare nu ar fi bine să menținem structurile care deja și-au demonstrat eficiența și apoi să vedem ce se întâmplă cu cele care nu funcționează cum trebuie. Și mai rămâne o problemă transversală. În 2016 am ajuns la un nou record de plăți uh, amânate pentru următoarele bugete. Acest lucru nu este extrem de problematic, însă totuși ar trebui să impunem o condiție, adică în fiecare an să existe prevederi adecvate pentru alocările de plată și să rezistăm uh, solicitărilor statelor membre de a reduce bugetul uh, european la minim, așa cum spune și domnul Zdreschi foarte bine în raportul său. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dorește Comisia eventual să se exprime? Dacă este aici? Nu e cazul. Atunci vreau să-l întreb pe domnul Zdroeschi dacă mai dorește cuvântul încă o dată. Vă rog! Głos kolegi Morgano. Tu jesteśmy w 100% w zgodzie. Obserwacja, że nie jest uwzględniana Komisja Kultury. Cred că trebuie să spunem că Comisia de Cultură cu competențele sale nu a fost considerată la uh, planificarea bugetară și aceasta nu este numai un o procedură, ci este chiar uh, ceea ce facem noi în practică. Deci aceasta uh, se explică prin faptul că noi nu avem mare lucru de spus uh, nu suntem cei care atârnăm cel mai greu la buget. De altfel, politicile comunitare nu sunt la nivel, nu se pot aplica la cultură, pentru că statele membre sunt competente. Deci eu trag aceeași concluzie ca dumneavoastră. Noi avem o răspundere la fel de mare pe o bună planificare bugetară, pe o bună um, gestiune, nu numai din punct de vedere al cantității, ci și din punct de vedere al calității. Iar eu vreau să subliniez că programele acestea sunt programe foarte de calitate care trebuie îmbunătățite, pentru că și-au, dat deja, și-au adus deja roadele în ceea ce privește uh, beneficiul pentru populație. Apoi, aș mai vrea să vă mai recomand ceva, ce am uitat eu să spun și ceea ce colegul Morganu nu a spus. E foarte important ca proiectele pilot să fie extinse, programele trebuie să fie continuate, dar în același timp trebuie să deschidem noi portițe și să permitem ca anumite proiecte să fie puse în aplicare. În anumite momente este foarte potrivit ca și unele inițiative noi să fie lansate pentru ca activitățile în domeniu să nu uh, fie prea rigide, prea puțin flexibile. Mulțumesc pentru contribuții și oricum sper ca prin acest aviz să putem micșora și uh, diferențele dintre angajamentele de plăți și cele de uh, credit. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, ceea ce ați spus despre plăți și credite. Cred că de a, mulți ani toată lumea are acest obiectiv pentru că ne aduce pe toți în foarte multe probleme Știți foarte bine că dacă putem să mai astupăm din această pro- prăpastie, ne-ar ajuta foarte mult pe toți. Mulțumesc foarte mult, domnule Stroieschi, domnule Morgano. De obicei, uh, cred că lucrăm bine împreună și de aceea am încredere că și de data aceasta vom avea un proces de descărcare foarte pozitiv pe care vom putea să îl votăm în ianuarie. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Văd că astăzi avem totuși uh, Jocurile Olimpice Zdroievski. Uh, domnul Zdroieschi din nou la rând și este vorba de raportul din proprie inițiativă despre înlăturarea barierelor structurale în uh, accesul la cultură. Domnul Zdroievski este raportor și uh, raportul acesta ni se va prezenta pe 21-22 februarie. Termenul de depunere al amendamentelor este 28 februarie și în aprilie vom vota raportul. E vorba de un prim schimb de opinie acum, însă acum uh, văd că suntem noi trei care ne schimbăm opinia aici între noi. În orice caz, nu-i nimic, îi dau cuvântul domnului Zdroievski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau și eu să-mi exprim mulțumirile pentru că împreună am decis pentru prima dată că Centrul de Traducere al Uniunii Europene să fie decuplat de uh, acest aviz. Și am putut, în fine, să ascultăm rapoarte despre acest subiect și uh, să ne gândim la uh, ceea ce se poate face pe viitor. Ce a reieșit? În primul rând, o îmbunătățire a instituției, apoi am făcut referire și la faptul că o reducere bugetară care a avut loc în centrul de traduceri a arătat că aceste reduceri nu sunt justificate. Dacă ne uităm că avem din ce în ce mai mulți clienți, din ce în ce mai multe sarcini uh, și uh, chestiuni de rezolvat, a fost evident că, de fapt, s-a redus personalul mult prea mult. O scădere de 5% a personalului poate să pară puțin, dar, de fapt, noi, uh, comisia noastră, vrem să atragem atenția că exact această reducere de personal trebuie să se oprească undeva și că centrul de traduceri trebuie să fie mai degrabă întărit din punct de vedere financiar. Uh, Cam atât, pe scurt, ceea ce vrem noi să demonstrăm. În orice caz, eu subliniez că este nevoie de un aviz independent, așa cum s-a întâmplat și de aceea avem acest aviz separat, pentru că el a fost o sursă de informații pentru noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu mă gândisem la uh, barierele structurale, dar dumneavoastră ați vorbit, de fapt, de centrul de traduceri. Uh, în orice caz, dumneavoastră nu ați vorbit de el înainte și aveți dreptate să-l fi menționat acum. Vă mulțumesc oricum și pentru că ați vorbit despre centrul de traduceri. Domnule Morgano, doriți să spuneți ceva și despre centrul de traduceri. Vă rog. Perché eh, mi pare, președinte, că sia rilevante del resto. Da, domnul președinte, mi se pare un subiect foarte important. Deja l-am mai abordat și în trecut eh, și am spus că e foarte bine să aprofundăm această chestiune. Știm că și aici Curtea de Conturi um, a declarat că gestiunea este sănătoasă și um, bună. Centrul de traduceri este responsabil pentru traducerea documentelor în toate limbile Uniunii Europene. Trebuie să aducă documente pentru agenții și pentru celelalte organe care sunt, de fapt, clienți care ar trebui să plătească acest centru pentru serviciile prestate. Deci, practic, se recuperează totuși uh, câțiva bani. Însă, este un element uh, important aici. Nu toate agențiile sunt obligate să facă apel la serviciile acestui centru. De multe ori folosesc servicii de traducere internă. Asta duce la o duplicare a sistemelor. și, uh, desigur, e nevoie și de o autorizație pentru sistemele respective. Aici uh, intervin alte complicații și normal că există un impact asupra calității. Un alt uh, aspect care nu e menționat explicit, dar poate împreună cu domnul Zdroievski ne vom gândi dacă e cazul să intrăm în detalii cu privire la acest aspect în text sau nu. Despre ce e vorba? Prețurile pentru aceste servicii. Prețurile ar trebui să fie rezonabile și, în același timp, ar trebui să fie stabilite în colaborare cu cei care solicită aceste servicii. Și reiau un subiect la care a făcut referire și colegul meu. Centrul a făcut obiectul unor tăieri de buget și reduceri de personal de aproximativ 5%. Cred că trebuie să garantăm calitatea traducerilor în toate limbile Uniunii Europene. Însă sunt de acord cu raportorul când vine vorba de posibile tăieri viitoare de buget sau reduceri de personal. Suntem împotriva acestora. Sunt de acord cu domnul Stroievski, trebuie să garantăm, să garantăm calitatea și să ne gândim foarte bine la cum ar trebui să funcționeze licitațiile pentru subcontractanți care nu tot timpul uh, au avut rezultate satisfăcătoare. Din acest punct de vedere, aș vrea să fac trimitere la un aspect din text cu privire la partea foarte delicată legată de formare și de competențele necesare pentru a desfășura această activitate de traducător la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Herr möchten Sie noch mal? Mulțumesc. Domnule Zdroievski, mai vreți să spuneți ceva sau trecem mai departe? Da, ă, foarte pe scurt doar vreau să mai spun ceva. Vorbim aici despre traducerile scrise, da? Pentru că avem acolo în raport o referire și la costurile foarte ridicate și la felul în care sunt uh, acoperite de această instituție. Uh, desigur că um, tot ce este de calitate costă și ar fi bine, poate, ca să limităm acum reducerea numărului de funcționari, să, să blocăm această scădere a numărului de funcționari, pentru că mi se pare că totuși este o activitate de prestigiu și ar trebui să fie continuată. Vă mulțumesc! Bine, termenul depunerii amendamentelor 8 decembrie la ora 16. Iar acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi pe care îl menționasem deja, raportul de inițiativă barierele structurale și financiare în uh, cadrul accesului la cultură și continuă acum jocurile, după cum ziceam, olimpice Stroievski. Da, vă rog, mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie totuși să folosesc mai mult timp la acest subiect pentru că vreau să vă introduc într-un subiect care este esențial pentru noi. Îmi amintesc că în 2013 comisia, comisia noastră a a avut un barometru 2039 în care se vorbea despre accesul la cultură, ceea ce s-a întâmplat acum 5 ani. Uh, foarte important este că am avut o formă de sondaj, adică oamenii au fost întrebați de ce vor să participe la cultură sau de ce nu participă la cultură. Pe atunci nu se vorbea încă de bariere, ci se vorbea despre o percepție personală, subiectivă a persoanelor interogate. Și în legătură cu sondajul, vreau să vă spun că acum la cei care nu au participat la oferta culturală, s-a justificat acest lucru pentru că, cu faptul că nu interesează evenimentele culturale. Dar uh, nu s-a studiat, uh, aprofundat în ce măsură acest interes ar putea să se, să se schimbe din uh, sau ar putea să fie împiedicat de anumite bariere care fac ca accesul la cultură să nu fie deloc facil. Aș vrea de aceea acum să vorbim despre barierele concrete care de care se lovesc oamenii când uh, vor să participe la cultură. Există mai mulți factori diversi. De exemplu, disabilitățile. O disabilitate poate să ducă în multe situații la um, faptul că o persoană să nu poată să meargă într-un muzeu uh, pentru că nu este destul de mobilă. De multe ori e vorba de bariere concret, materiale. Apoi, barierele fiscale, altă problemă. Statele membre europene uh, au sisteme diferite de fiscalitate și în unele cazuri aceste sisteme nu um, afectează numai instituțiile de cultură, ci și pe cei care sunt activi în domeniu. Și apoi aspectul material, dotarea financiară a persoanelor care participă la cultură. Știm că tichet, uh, biletele sunt de multe ori foarte scumpe, unele muzee au renunțat la vânzarea biletelor, cum ar fi uh, British Museum, de exemplu, dar în foarte multe muzee lucrurile stau în felul următor, prețurile cresc. Și deci, mai ales în zonele care sunt vizitate foarte mult de turiști, prețurile la muzee au crescut, iar creșterea prețurilor este complet disproporționată față de creșterea bunăstării, mai ales în rândul tinerilor. Un alt domeniu foarte important, barierele apar și dintr-o lipsă de educație, pentru că oamenii nu sunt pregătiți, de exemplu, pentru ca să meargă spre ofertele culturale, mai ales la muzică, la muzica clasică sau uh, la uh, artele vizuale, joacă un rol foarte important trebuie să știi ceva despre aceste lucruri pentru ca să poți să participi la ele. Și trebuie să începem chiar uh, de la început, de la grădiniță și după aceea din școală cu cultura și mai e o problemă, e vorba de repartizarea geografică în, legătură cu participarea la cultură. Unde există o participare deosebită, în ce regiuni participarea aceasta este bună și unde nu este foarte bună. Și mă interesează aici și de ce lucrurile stau în felul următor, de ce există aceste discrepanțe. Știm, de exemplu, că germanii participă foarte cu plăcere la activitățile muzicale. Știm că există o tradiție în Germania în legătură cu muzica, dar și finanțarea joacă un rol important. Danezii citesc foarte mult și finlandezii citesc foarte mult, ceea ce nu se deduce dintr-o susținere financiară, pentru că, culmea, acolo unde se citește cel mai mult, taxele pe cărți sunt cele mai ridicate și acolo unde se citește cel mai puțin, taxele pe cărți, impozitele pe cărți sunt cele mai scăzute. Deci nu vedem aici nicio legătură și zic că ar, trebui, ar trebui să subliniem acest lucru pentru ca să înțelegem care sunt cu adevărat cauzele pentru care oamenii nu participă la oferta culturală. E vorba de un lucru pe care trebuie să-l mai investigăm. Și apoi un ultim aspect care este politic, e vorba de migranți. Crearea de ghetouri duce la o excludere a unora de la cultură și uh, a unor grupe, iar respectul pentru cultură nu a fost cultivat nici el. Am primit mai multe contribuții din partea statelor membre, uh, foarte multe studii au fost publicate, chiar s-au făcut propuneri corecte și ample, de a uh, invita chiar oameni pentru ca să ne vorbească de subiect. Eu aș vrea să folosim toate ocaziile pe care le avem. Sigur că nu putem să facem tot, pentru că nu se poate, dar pentru mine nu numai raportul acesta e important, nu numai recomandările pe care le facem sau diagnosticul pe care îl uh, oferim, ci și materialele pe care ne bazăm, pentru că e extrem de important să ne bazăm pe toate informațiile existente. E vorba de o culegere de informații pentru prima dată care nu se mai bazează pe lucruri uh, subiective, ci pe uh, fapte obiective în legătură cu accesul la cultură. Vă mulțumesc! Avem aici o primă, un prim schimb de opinii. Raportorii din umbră nu sunt în sală, de aceea mă uit spre Silvia, dacă dorește Silvia să spună ceva. Cu la colega Liana Mulțumesc. Eu o înlocuiesc pe colega Liana Rodriguez, așa că voi citi textul pe care l-a pregătit uh, dânsa. Modul în care fiecare dintre noi percepe cultura variază de la individ la individ, însă astăzi mi se pare că oamenii au un respect mai mare pentru cultură în momentul în care își dau seama de potențialul și de forța pe care aceasta le poate elibera, în special în ceea ce privește impactul culturii asupra subiectelor sociale. Cultura are puterea de, a uni, de a uni pe oameni, de a reduce disparitățile și inegalitatea. Barierele Barierele în calea accesului la cultură sunt o problemă gravă și când discutăm despre acestea trebuie să ne gândim la ele în sensul mai larg decât al simplelor obstacole cotidiane cu care se confruntă oamenii în viața de zi cu zi pentru a fi parte la inițiativele culturale. Oricum, trebuie să ne gândim la găsirea unui echilibru între calitatea ofertelor culturale și sustenabilitatea acestora în ceea ce privește obstacolele financiare. Una dintre principalele mele preocupări este faptul că noi avem de a face tot timpul cu punerea pe prim plan a altor domenii în loc de cultură. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în programele care sprijină cultura, precum Europa Creativă, să recunoască potențialul industriilor culturale și creative și necesitatea de a asigura mijloace financiare adecvate pentru dezvoltarea acestora, pentru că sunt vectorul inovării economice și sociale în multe sectoare. Aș vrea ca acest proiect de raport să includă strategii pentru reducerea barierelor structurale și financiare în calea sinergiilor între cultură și educație, digitalizare și mass media. Educația poate ajuta la reducerea barierelor lingvistice, fizice și geografice și nu numai. Media poate să joace un rol foarte important în diseminarea proiectelor și activităților culturale. În raportul din iulie 2017, Accesul la cultură în Uniunea Europeană, Cetățenii s-au plâns că lipsa de informații este una dintre principalele motive pentru care nu iau parte mai des la activități culturale. Oamenii trebuie informați cu privire la programele europene care pot fi utilizate pentru consolidarea proiectelor europene. Este esențial să facem trimitere la situațiile din regiunile ultraperiferice, izolate și montane. Accesul la cultură pentru cetățenii din aceste zone este mult mai dificil din cauza distanțelor, izolării și lipsa de infrastructură acestea, nu numai că împiedică împiedică accesul la foarte multe evenimente culturale, dar nici nu le permite cetățenilor să cunoască oferta culturală europeană. Cultura trebuie să fie un vector nu numai pentru promovarea incluziunii sociale, dar și pentru sprijinirea IMM-urilor, cu alte cuvinte, pentru sprijinirea economiei locale și regionale, care va duce la consolidarea identității europene și în aceste regiuni izolate. Să nu uităm să ne concentrăm și pe identificarea sectoarelor celor mai slabe din cultură, să creștem vizibilitatea acestora să le punem în legătură cu agenda noastră digitală și să le transformăm în sectoare mai accesibile pentru toată lumea, pentru că viitorul Europei depinde și de inovarea în sectorul cultural. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Tambieri, de la Comisie dorește să ia cuvântul. Thank you very much. Thank you very much, Madam Chair. And thank you for Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii, care pentru noi este foarte important. Nu e vorba numai de accesul la cultură, până la urmă e vorba de participare la cultură. Pe lângă Eurobarometru, pe care le-ați menționat uh, și Eurostat uh, a colectat uh, date prin intermediul SILC, sondajul privind condiția socială. S-au publicat date mai recente din 2015 până în septembrie. Aceste date ne arată o situație destul de heterogenă. În mod surprinzător, obstacolele financiare par să aibă mai puțină greutate la nivelul Uniunii Europene. În unele țări sunt foarte importante, de exemplu în Grecia și cred că și în Spania, însă nu în general. Se pare că proximitatea, așa cum bine a spus și doamna Costa, reprezintă un obstacol. În foarte multe țări sunt puține persoane care nu merg la muzeu sau nu merg la cinema pur și simplu pentru că nu au un muzeu sau un cinema în apropiere. Îngrijorător e faptul că 25% din respondenți au spus că nu participă la evenimente culturale din lipsă de interes. Și cred că aici au un rol de jucat educația și informarea. Noi uh, lucrăm cu instrumentele pe care le avem um, pentru a ne coordona cu statele membre și cu Creative Europe. Știți uh, că recent uh, am efectuat un studiu anul acesta. Unul uh, dintre obiectivele noastre este să ne concentrăm pe non-audience, adică persoanele care nu primesc uh, de obicei aceste informații și e o sarcină destul de dificilă oricum să, să creștem conștientizarea în rândul acestei categorii de persoane. Dar suntem de acord cu dumneavoastră, ar trebui să asigurăm mai multe fonduri pentru cultură și promovarea accesului la cultură. Mulțumesc, domnul Morgan, nu mai dorea să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, foarte pe scurt, pentru că trebuie să citesc aceste texte înainte. Însă, mi se pare că retorica pe marginea acestui subiect este cea care ne permite să facem un bilanț al inițiativelor noastre în calitate de Comisie Cult din 2012 uh, până astăzi. A fost un prim raport destul de complet uh, al domnului Diaconu cu privire la integrarea patrimoniului cultural european și apoi uh, anul patrimoniului cultural european, care va fi prezentat uh, în curând la Milano. De deci, ce mă refer la acestea? Pentru că sunt două aspecte importante pe care nu trebuie să le uităm. Incluziunea. Mereu am vorbit despre aceasta, mai ales în contextul cultural și al rolului culturii în acest sens. Cred că este un instrument pe care noi trebuie să îl susținem și să îl cultivăm în continuare. Aș vrea să reiau uh, ceea ce a spus domnul Zdroievski. Tocmai date fiind aceste procente îngrijorătoare, ar trebui să lansăm câteva proiecte pilot și o ocazie bună ar fi uh, această aniversare din 2018, care ar putea să ne permită inițiative culturale și politice semnificative. Abschließend. Domnul Stroieschi, acum în final, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte scurt de data aceasta, mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute. Silvia Costa a spus ceva foarte important, ceea ce mie îmi scăpase. E vorba de câtă lipsă de informație este pentru că avem uh, multă lume care nu cunoaște ofertele culturale ale, pe care le oferă Europa. Deci, um, ar fi bine să ne gândim și la rolul infrastructurii materiale. Ar trebui să ne gândim cum arată infrastructura materială în general în Europa, care sunt investițiile care s-au făcut în ultima vreme, pentru ca să vedem unde uh, Um, s-au făcut cu adevărat um, investiții și unde nu. Mulțumesc pentru colaborare și mă bucur de colaborarea viitoare. Mulțumesc foarte mult și mult succes la întocmirea raportului până la sfârșit și acum uh, trecem mai departe pentru că în ianuarie vom mai reveni asupra acestui subiect. Eu v-aș propune că nu prea are sens să discutăm acum uh, în trei despre grupul de monitorizare pe tema Brexitului, eu v-aș propune să-l amânăm, să-l punem pe agenda următoarei reuniuni. Eu zic că nu are sens să discutăm acum acest lucru. Dacă sunteți de acord, și aș trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, pe care trebuie formal să îl terminăm. Vreau să-i rog pe cei trei membri să rămână aici. Aș vrea să-i rog pe toți cei care nu sunt în Parlament să iasă din uh, sală, pentru că suntem în camera și deci cât se poate de repede vă rog să ieșiți, pentru că astfel, înainte de reuniunea coordonatorilor, mai avem timp să mai bem o cafea. Everyone who is not part of the European Parliament assistant member, please leave the room. Vă rog, ieșiți din sală dacă nu sunteți deputați și nu sunteți autorizați să stați la reuniunea în cameră. Web streaming is out. Web streamingul